So, colleagues, um, thank you. And uh, this joint meeting um, between Libe and... Este o reuniune comună între comisiile Libe și FAM. Conform uh, articolului 55, urăm bun venit reprezentanților Comisiei FAM și președintei Comisiei FAM, doamna Blinkeviciute. o scurtă prezentare. Pro, comisia a propus în data de 4 martie, după cum știți, aderarea la Convenția uh, Consiliului European în legătură împotriva combaterii violenței uh, s-a decis și semnarea acestei convenții de către Uniunea Europeană. Parlamentul a însoțit toți acești pași uh, S-au depus 318 amendamente, iar acum dau cuvântul și predau președinția colegei mele. Mulțumesc, domnule președinte Moraes. Aderarea la Convenția de la Istanbul este un pas foarte important în consolidarea luptei împotriva violenței, împotriva femeilor. Și în această reuniune comună am avut două audieri publice, am ascultat pe coraportori care au prezentat elementele principale ale raportului intermediar. Iar acum, după cum a spus domnul președinte Claude, vom um, discuta amendamentele. Îi dau cuvântul cu raportoare, doamna Bonefa, pentru 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne președinte, aș dori în primul rând să mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor deputaților care au depus amendamente pentru munca lor și implicarea în acest subiect așa de important. S-au depus 318 amendamente, după cum a spus domnul Mures. Am fost limitați la 6.000 de caractere în prima versiune a raportului, de aceea am depus amendamente alături de grupul meu și le mulțumesc celor care au semnat alături de mine. Îi mulțumesc și domnului Corața Bild, coraportoare, pentru colaborare. Mă satisfac marea majoritatea amendamentelor depuse. Să ne îndreptăm către un consens legătură cu mai multe puncte fundamentale. Trebuie să discutăm despre cauzele și consecințele diferenței de inegalități între bărbați și femei. Avem nevoie de, una, de abordare globală trebuie să aibă loc o schimbare de mentalitate prin egalitate, educație sexuală și incluziune socială. Este o combatere a tuturor stereotipurilor și a mesajelor sexiste diferit, difuzate în mijloacele media și pe rețelele sociale. Protecția și uh, uh, urmărirea uh, autorilor. Aceste crime trebuie să fie pedepsite și victimele trebuie să primească toată susținerea sistemului judiciar. Cerem formarea tuturor profesioniștilor din justiție și să se elaboreze directive pentru a se evita revictimizarea afirmăm necesitatea de a aloca uh, suficiente resurse uh, umane în acest sens. Mulțumesc celor care cer Comisiei un act legislativ. Este un aspect fundamental. Acest raport este doar o primă etapă și Uh, vom continua lupta. Avem nevoie de un act legislativ, cum ar fi o directivă, care să dea o definiție comună la nivel european acestor crime împotriva femeilor. Și mă bucur să văd că suntem pe aceeași lungime de undă pe acest uh, punct. Vă uh, indic amendamentele în legătură cu crearea unui coordonator european pentru lupta împotriva femeilor Uh, lupta împotriva violența uh, asupra femeilor. Este o solicitare a mai multor grupuri politice, mm, pe lângă socialdemocrați și GUE și ALDE. Și sunt sigură că vom avea susținere și în interiorul altor grupuri. Există și un aliniat în legătură cu discriminarea multiplă, unde am explicat cu toții că femeile migrante, refugiate cu handicap, transgen sau lesbiene sau de origine romă au un risc crescut de violență. Uh, sexismul se întâlnește cu rasismul și homofobia. La prezentarea raportului în 12 aprilie am reamintit dificultățile pentru femeile cu handicap. Amendamentul 40 al coraportoarei și altele ale alte GUE și Verzilor fac trimitere la Convenția ONU uh, în legătură cu drepturile persoanelor cu handicap. Reamintim că aceste femei cu handicap vor fi protejate mai bine dacă Uniunea Europeană aderă la Convenția de la Istanbul aceste măsuri uh, trebuie să fie aplicate fără niciun fel de discriminare în funcție de religie sau proveniență. În același timp vreau să uh, evoc amendamentul meu în legătură cu avortul uh, și uh, amendamentele depuse pe, de doamna Cuneva. Uh, avorturile uh, forțate reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Uh, Uh, femeile trebuie să aibă un acces la un avort sigur și legal. Pentru că uh, convenția se referă la violențele împotriva femeilor. Avem ocazia aici și nu văd uh, nici un motiv să nu o facem, să ne exprimăm în acest sens. Există măsuri reacționare peste tot în Europa și nu, reacțion, nu reamintesc ce a încercat să facă Polonia. Nu trebuie să renunțăm la chestiunile cele mai importante. Dacă nu apărăm dreptul la avort, nu uh, le vom uh, respecta pe miile de femei care au manifestat în Polonia. Trebuie să subliniez de asemenea că sunt amendamente problematice sau chiar îndoielnice și pe care nu le susțin. Acele amen, aceia care regretă acces, aderarea Uniunii Europene la convenție, care, cărora li se pare neimportante sau care introduc mesaje negative în legătură cu migranții și uh, care uh, evocă căsătorile forțate în, la Strasburg, în 18 mai, am discutat deja pe aceste amendamente și am ajuns la un compromis în legătură cu femeile cu handicap. Le este mai dificil acestora să raporteze cazurile de violență. În ceea ce privește impactul violenței asupra victimei, atât psihic, fizic, emoțional, sexual și economic, de asemenea, în legătură cu Uh, copiii care sunt și ei victima acestei violențe în legătură cu contribuția socială a societății civile pentru a lupta împotriva, împotriva violenței uh, împotriva femeilor. Un alt compromis care reamintește că femeile nu sunt protejate egal împotriva uh, violenței datorită politicilor și legislațiilor diferite în Europa, dar și mm, în legătură cu absența unei strategii europene și a unui act legislativ. De aceea, solicităm o armonizare a protecției de uh, acces la uh, măsuri de protecție. Uh, facem o trimitere și la mențiunea autoapărării pe care o considerăm o uh, unealtă, foarte, unealtă foarte bună pentru a lupta împotriva violenței. Nu există justifică în niciun caz un act de violență. Am ținut cont de diversele uh, forme de violență pe internet, uh, prin uh, videoclipuri de răzbunare. În săptămâna 19 iunie ne vom întâlni cu raportorii din umbră pentru că mai sunt uh, câteva aspecte pe care căutăm în acord, mă gândesc în special la azil și migrație și există și problema migranților foarte vulnerabili în ceea ce privește calendarul, în 10 sau 11 iulie vom mm, vota în comisiile Libe și FAM. Mă bucur mm, pentru munca cu raportorii fictivi și eh, raportorii din umbră și eh, avem ocazia acum de a avansa în mod semnificativ pentru a proteja eh, femeile împotriva a ceea ce își doresc populiștii. După aceea, reamintesc acordul de la Consili, în Consiliu în 11 mai. Aceste două decizii diferite acoperă competențe exclusive ale Uniunii. O decizie în legătură cu azilul și nereturnarea și după aceea în legătură cu uh, cooperarea în materie penală. Cu coraportoarea Corața Bild regretăm că aderarea va fi limitată doar la competențe foarte restrânse. Am solicitat un aviz și de la Serviciul Juridic al Parlamentului European pentru a înțelege toate consecințele uh, acestor acțiuni ale Uniunii Europene. Vă vom ține la curent în legătură cu evoluțiile acestui aviz. Uh, I will give the floor to... Acum dau cuvântul coraportorului Ana Corața Bild pentru 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, domnului copreședinte, Multe mulțumiri raportoarele de la Libe, Cristin, cooperarea mea a fost foarte bună. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Este foarte bine să putem face front comun la nivel uh, transpartinic pe un dosar atât de important. Pentru mine este fundamentul oricărei politici de, sau strategii de egalitate de gen. Și violența subminează orice efort, orice altă acțiune de a capacita femeile. În raportul nostru am dorit să oferim o voce femeilor și fetelor victime ale violenței în Europa. Să spunem clar și răspicat că violența la adresa femeilor este o crimă gravă și trebuie pedepsită ca atare. Discutăm despre uh, o infracțiune exercitată de către bărbați uh, fără nicio scuză. Nu, pentru, nu există nicio justificare. Nu că ești femeie, nu că mai părăsit, nu că ai băut alcool, nu că ești gelos. Nu există religie, nu există tradiție, nu există cultură care să justifice bătaia, uciderea, um, violarea și multe alte crime la adresa femeilor care încalcă Convenția de la Istanbul. În primul rând, ce facem noi împreună este să cerem tuturor statelor membre să ratifice convenția și să o implementeze pe de-a întregul. Mai cerem așa cum a spus Cristin, să, mer- să se meargă dincolo de decizia luată de Consiliu. Mulțumim președinției malteze pentru faptul că a întreprins acest prim pas pentru ca statele membre să semneze uh, aderarea la convenție, dar uh, sunt atât, temeiul aderării este atât de restricționat și deplângem acest fapt. Noi vom uh, face tot posibil pentru ca statele membre să îmbunătățească situația următoarea președinție. Cerem uh, statelor membre să combată stigmatizarea, stereotipia, sexismul, să capaciteze femeile și fetele și să continue să promoveze egalitatea de gen. Doar astfel, pe termen lung, vom uh, fi eficienți în a eradica violența la adresa femeilor. Și acum, pentru că despre asta vorbim aici, amendamentele, 318 la număr. Cristin, ați vorbit deja mult despre acestea, prin urmare voi trece repede în revistă ce a mai rămas. După un prim schimb de opinii, am inclus uh, toate sugestiile colegilor. Uh, femeile cu dizabilități, orientări pentru statele membre, de a implementa Convenția de la Istanbul, încurajarea pentru a ratifica Convenția și recunoașterea vulnerabilității copiilor. Sunt noi infracțiuni comise online, care nu sunt incluse în Convenție. Sunt raportoare de la FAM și reprezint grupul PPE. Cer tuturor să nu piardă din vedere problema violenței la adresa uh, femeilor și uh, textul Convenției de la Istanbul. Textul trebuie să rămână clar și concis pentru a avea un impact. Și trebuie să oferim o, un mesaj puternic și la Consiliu cu privire la valoarea adăugată. Dragi colegi, statele membre chiar trebuie convinse că e nevoie să avem un uh, temei juridic eficient comprehensiv, holistic, la nivel european, pentru a preîntâmpina uh, violența, pentru a combate impunitatea și a proteja victimele. Doresc să o susțin uh, pe Cristin și când spune că e important să avem un instrument juridic la nivel uh, european ca un pas ulterior, după ce vom fi obținut uh, ratificarea Convenției de la Istanbul pentru a, vedea, pentru a avea la nivel european absolut toate instrumentele necesare. Fiind vorba de acest raport, n-aș vrea să venim cu subiecte care nu au de-a face cu acest dosar sau să uh, introducem amendamente care periclitează minunatul consens obținut. S-a menționat avortul. Toată lumea știe ce părere am despre avort. Sunt uh, pentru un avort sigur și legal în Europa și în afara Europei, dar să facem o distincție aici și cerem și experților de la Consiliul Europei uh, Convenția menționează avortul forțat ca fiind o formă de violență. Deci dacă ești forțată să faci un avort, asta este violență la adresa femeilor. Toate celelalte forme de avort nu sunt incluse în convenție și, dragi colegi, convenția nu e a noastră. Convenția e a Consiliului Europei. Deci nu e vorba dacă ești sau nu pro-avort, ci e vorba de a respecta textul Convenției de la Istanbul. Amendamentele propuse de colegi se axează pe uh, negarea dreptului la avort. Vă rog frumos, nu mă înțelegeți greșit. Nu, nu folosiți asta drept scuză pentru a rupe consensul. Ne axăm strict pe Convenția de la Istanbul pentru că despre asta e vorba în raport. Noi nu deschidem aici o dezbatere despre avort. Avem multe alte foruri în care putem face asta, multe alte rapoarte unde se discută despre asta. Și cu siguranță e o chestiune despre ce să faci la nivel național, ce să faci la nivel european, dar nu în această dezbatere. Prin urmare, eu și PP-ul nu vom susține amendamente care sunt în afara temeiului. Mai sunt și altele. Sunt însă și multe amendamente care sunt depuse chiar de PP, pe care nu le voi uh, susține în calitate de raportor PP am fost de acord cu raportorii din umbră asupra unor compromisuri foarte bune. Uh, continuăm cooperarea excelentă pentru uh, a găsi celelalte amendamente de compromis și ne vom întâlni săptămâna viitoare. Concret, ce am inclus în text? Femeile cu uh, dizabilități, grupurile vulnerabile care suferă de discriminare multiplă, importanța combaterii impunității pentru a fi trași la răspundere vinovații, rolul societății civile consolidat, combaterea stereotipurilor, ajutorarea victimelor, uh, crearea de uh, spații de adăpost, crearea unui hotline pentru femei, uh, prevenție, educație, protecția victimelor, inclusiv a fetelor și infracțiuni nou, pornografie de răzbunare, um, șantaj pe material sexual, um, Iată, știu că unele state membre sunt uh, foarte rezervate, dar noi încercăm să avem o atitudine deschisă, bazată pe consens. Sunt convinsă că vom găsi amendamente de compromis pe toate chestiunile pendinte, în așa fel încât să ajungem uh, la un raport care să poată fi susținut uh, cu tărie la plenară. Mulțumesc foarte mult, domnilor președinți. Okay, so, so me. E rândul meu acum, spune președintele. Doresc să mulțumesc coraportoarelor. Acum ajungem la etapa mai sensibilă a depunerii de amendamente, dar mulțumesc foarte mult pentru felul în care s-a cooperat. În ceea ce privește intervențiile celorlalți membri, mai întâi domnul Albrecht, în numele doamnei Lunacek. Mulțumesc președinților, în numele verzilor, mulțumesc coraportorilor pentru abordarea proactivă și ambițioasă. Consiliul Europei și Convenția de la Istanbul reprezintă primul instrument juridic cu forță obligatorie pentru combaterea violenței împotriva femeilor la nivel internațional. A câștigat importanță din cauza amenințării unui anumit stat membru de a se retrage din ratificare și din partea 14 state membre, printre care și Germania, care au semnat, dar încă nu ratificat convenția. Grupul meu subliniază faptul că pe 11 mai la Consiliu s-a adoptat doar aderarea UE, care se uh, limitează doar la anumite zone ale convenției și deplângem asta. E vorba de respectarea normelor legate de azil și cooperare uh, judiciară. Subliniez că Convenția de la Istanbul prevede lucruri importante pentru a-i proteja pe solicitanții de azil, um, victime ale discriminării în funcție de gen. Așteptăm cu nerăbdare uh, să participăm la formarea codului de conduită. Uh, decizia Consiliului dă incertitudine juridică și susținem pretenția, pretenția raportorilor de a uh, Uh, nu exista tentative din partea Consiliului uh, de a interveni uh, pe lângă serviciile juridice, în așa fel cât să genereze incertitudine juridică. Și în ceea ce privește amendamentele cu privire la raportul interimar pentru aderare la Convenția de la Istanbul, da, e bine că amendamentul nostru de a participa la um, o aderare profundă a fost uh, acceptat. În ceea ce este violența economică, n-a fost menționată în considerente și cerem un sprijin față de uh, discursul bazat pe ură, uh, online și offline, ca fiind o cauză a violenței la adresa femeilor. Verzi cer Vezi, recunosc că uh, temerile din domeniul acesta sunt în continuare valabile și dacă nu se respectă implementarea convenției, trebuie să existe posibilitatea de a lansa o procedură de încălcare a obligațiilor. Pentru asta, Consiliul ar trebui să adopte cu unanimitate clauza pasarelă. Să cerem așadar Consiliului să activeze clauza pasarelă, adoptând o decizie unanimă, identificând violența împotriva femeilor și a fetelor ca fiind uh, o infracțiune uh, strict legată de articolul 83 cu 1 din uh, Tratatul pentru Funcționarea UE. Violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului, des întâlnită în Uniunea Europeană, care afectează uh, libera circulație a mai bine de 250 de milioane de femei din întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc! Thank you, Ian. Mulțumesc, Ian. And for the ECR, Mr. Scri- Domnul Scripec de la ECR. Thank you very much budem hovoriť po slovensky. Pán predsedajúci a kolegovia. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, mă voi exprima pe marginea acestui document foarte important. E un document important dacă vrem să combatem violența împotriva femeilor. Femeile trebuie să poată primi ajutor din partea uh, poliției și din partea serviciilor judiciare. Sunt femeile mai bine protejate prin Convenția de la Istanbul? Eu cred că această convenție nu oferă suficientă protecție și își ratează obiectivul. unele state nu ratifică această convenție din cauza că chestiunile de gen sunt privite din, strict din perspectivă socială, fără legătură cu uh, sexul. Noi uh, vrem să fie menținută definiția genului și să respectăm uh, definiția căsătoriilor din statele membre. Copiii pot fi crescuți în religia părinților, acest lucru trebuie respectat. Dacă ne înțelegem mm, cu privire la aceste lucruri, atunci trebuie să acceptăm această definiție. Mie nu mi se pare corect să acceptăm un mecanism uh, de monitorizare pentru că este împotriva suveranității naționale. Violența domestică impune o mai mare atenție. Avem multe mecanisme prin care să putem face asta. O mai bună instruire a ofițerilor de poliție, o mai bună cooperare între state, o mai bună angajare în mediul privat. Dar nu, e menționat, nu sunt menționate acestea în Convenția de la Istanbul. Statele membre nu sunt obligate prin acest acord mai ales în ceea ce privește ratificarea. Așa că mă întreb, dacă putem spune despre Turcia, care a ratificat uh, această convenție, că acolo violența este mai scăzută. Să vedem care sunt statisticile dinainte și după convenție. Ele ne arată că violența n-a scăzut. Deci, ce consecințe apar Alegătorii conservatori pe care îi reprezint eu consideră că acțiunea la nivel european este uh, pozitivă, dar sunt împotriva unor documente motivate politic, cum ar fi Convenția de la Istanbul, cu practici uh, lipsite de transparență, care sunt împotriva uh, cetățenilor. Ei se simt mințiți, se radicalizează și părăsesc uh, tradiți, partidele tradiționale și le susțin pe cele populiste. Aveți uh, Mums går det att göra. Yeah, I think, um, I think the unfortunate, very, very unfortunate... Deci despre asta este vorba. Interpreters have finished. Um, Interpreții au terminat și avem o problemă. Da. Adesea îi depășesc timpul, de data asta cred că chiar au terminat. Points from the rapporteurs.